Vă mulțumesc. Dacă nu mai aveți observații, o să suspendăm reuniunea. E sfârșitul zilei de lucru de astăzi. Vă mulțumesc.